Mulțumesc, dragi colegi. V-aș ruga să vă ocupați locurile. We're about to start, colleagues, please. Mulțumesc. Dragi colegi, începem votarea, dar înainte de asta vă rog să mă ascultați. Avem o solicitare de respectare a regulamentului din partea doamnei Heisenkamp. Vă rog, aveți cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Milioane de animale în întreaga Europa așteaptă să fie sacrificate. Un milion de cetățeni au cerut să se pună capăt uh, uh, metodei, unei metode de sacrificare a animalelor. S-a cerut crearea unui, uh, unei comisii speciale și astăzi s-a hotărât că nu se va crea această comisie. Rușine să vă fie! Mulțumesc! Voi trimite domnului președinte solicitarea dumneavoastră. Domnul Urban Crespo, acum, vă rog. Da. Doamnă președinte, în această noapte a fost asasinată Mariale Franco um, din Partidul uh, PSOE la Rio de Janeiro. A fost uh, ucisă o anticapitalistă, o activistă, într-un climat de violență politică preelectorală în Brazilia. Suntem solidari cu camarazii ei și condamnăm ferm din Parlamentul European acest climat de violență din Brazilia. Mulțumesc! Thank you, Mr. Urban Crespo. Mulțumesc, domnule Urban Crespo. Mai avem încă o solicitare din partea domnului Vianti. Grazie, președinte. Volevo... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă comunic faptul că ieri a avut loc uh, un lucru rușinos aici, pentru că la conferința de presă a fostului nostru coleg Salvini presa nu a putut să pună întrebări domnului Salvini. Nu au fost chiar uh, um, fizic um, uh, fizic ziariștilor nu li s-a permis să-și facă treaba aici în Parlament. Au fost amenințați. Mulțumesc, dragi colegi. Este joi. Știu că doriți să votați cât mai repede. Sunt foarte preocupată de faptul că mulți colegi doresc să ia cuvântul. Nu cred că este acceptabil acest lucru decât dacă aveți o solicitare de respectare a regulamentului. Doamna Moody mi-a cerut, mi cerut să ia cuvântul. Voi da cuvântul doamnei Moody un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul în numele colegilor mele, Julie Gerling, Morris Colcato și numele meu personal. Reprezentăm cu toți Salisbury în sud-vestul Angliei și orașul în care locuiesc. Suntem deputați britanici pro-europeni. Rezoluția privind Brexitul a făcut ca această săptămână să fie una dificilă pentru noi. Doamna președinte o întrerupe pe doamna Moody. Aș dori să vă spun că este inacceptabil. Doamna face o declarație pe o chestiune serioasă. Vă rog să o ascultați. Doamna Moody, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus, în calitate de deputați pro-UE, rezoluția privind Brexitul a făcut din această săptămână una dificilă pentru noi, dar solidaritatea, dovezile de solidaritate din partea acestui hemiciclu în urma atacului împotriva agentului rus uh, a fost foarte apreciat. Um, cei ce circumscripția noastră am înțeles că doriți să fiți alături de noi pentru a le asigura securitatea în viitor. Mulțumesc, dragi colegi! Thank you, Madam Moody. Mulțumesc, doamnă Moody, și ați auzit aplauzele. Excuse me, madam, I am going to call you. Da, doamnă, vă voi da cuvântul și dumneavoastră. Doamna Atkinson, vă rog să luați cuvântul acum cu o societate pentru de respectarea regulamentului, sper. O să întreb dacă doamna Moody își condamnează liderul de partid. Doamna președinte, întrerupe vorbitoarea. Dragi colegi, nu este momentul pentru întrebări sau vreo dezbatere. Vom trece la vot. Votăm mai întâi în legătură cu situația din Maldive.